Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Ședința a fost reluată, procesul uh, verbal al uh, ședinței de ieri și textele adoptate sunt uh, la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu există obiecții, procesul verbal este adoptat. Următorul punct